alde și neafilați cererile următoare de nominare în comisii și delegații parlamentare. La Comisia de Control Bugetar, domnul Havel, în locul domnului Andrea Coțolino. La Comisia de Petiții, doamna Rebecca Taylor nu mai este membru titular. La delegațiile Comisiilor de Cooperare Parlamentară UE, Kazahstan, UE, Kyrgyzstan, UE, Uzbekistan și pentru relațiile cu Tajikistan, Turkmenistan și Mongolia, da. Michel Dantin în locul domnului Chaba Ori la Delegația pentru Relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și Asociația Națiunilor de, din Asia de Sud-Est, domnul Chaba Ori în locul domnului Michel Dantin. La Delegația Comisia Parlamentară Mixtă UE Chile, doamna uh, Maria Irigon Perez în locul doamnei Maria Unis de Urchiza doamna Nicole Sinclair în locul domnului Francisco Sosa Wagner, la delegația pentru relațiile cu țările din comunitatea andină, doamna de Urchiza în locul doamnei Irigoyen Perez, la delegația pentru adunarea parlamentară a Uniunii pentru Mediterana, domnul Franz Obermeier, la delegația pentru relațiile cu India, doamne Cristina Morva, la delegația pentru relațiile cu Statele Unite, domnul Trevor Coleman, în locul doamnei Cristina Morvai la Delegația pentru Relațiile cu Africa de Sud, domnul Daniel van der Stop, la Delegația pentru Adunarea Parlamentară Euro-Latino-Americană, doamna Nicole Sinclair, în locul domnului Francisco Sosa Wagner, la Delegația pentru Relațiile cu Elveția, Norvegia și Comisia Parlamentară Mixtă UE, Islanda și Comisia Parlamentară Mixtă a Spațiului Economic European, doamna Silvana Koch-Merin la Delegația pentru Relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian, doamna Maria Eleni Copa, în locul domnului Spiros Danelis, la Delegația pentru Comisia Parlamentară Mixtă UE Mexic, domnul Francisco Sosa Wagner și la Delegația pentru Relațiile cu Japonu, Japonia, domnul Mike Natras. Vă mulțumesc pentru atenție. je vous demande s'il y a des objections. Sunt obiecții? Il y a une demande de parole de monsieur Yemek. Domnul Remek a cerut cuvântul. Parce qu'il est monsieur Yemek. Vous avez la parole, monsieur Guémec 323. Vous avez la parole. Aveți cuvânt. Vous ne la prenez pas? Aveți cuvântul. Nu doriți să interveniți? Bine, nu sunt obiecții, atunci aceste numiri sunt considerate adoptate. Trecem acum la explicațiile de vot. Am să fiu foarte strict în legătură cu timpul de vorbire și are cuvântul doamna Miranda. Un minut. La raportul Tavares. Nu este în sală. Îi dăm cuvântul atunci doamnei Swinburne, un minut.